Doamnelor și domnilor, declar uh, ședin, deschisă ședința închisă pe 27 februarie. Procesul verbal uh, și textele reuniunii din 27 februarie sunt disponibile. Există obiecții. Das ist nicht der Fall. Nu este cazul. Meine Damen und Herren, vor zwei Monaten Doamnelor și domnilor, uh, acum doi ani Doamna Razan Saitunu, care este fost uh, laureat al premiului Saharov, a fost uh, răpită și împreună cu soțul său și cu trei activiști se află acum uh, în mâinile răpitorilor. De asemenea și răpirea, răpirea a avut loc în, într-un cartier exterior al Damascului, din păcate, nu există nicio veste despre acești dispăruți de mai multe luni. În numele Parlamentului European uh, aș cere imediata eliberare a uh, dumneaei, care a primit uh, premiul Saharov în 2011 și care și-a dedicat viața luptei pentru democrație, pentru o Sirie liberă. În acest context a fost amenințată de multe ori de regim și de uh, diverse grupuri și grupări. Aceasta însă nu este un destin uh, singular, ci din păcate foarte multe persoane sunt în aceeași situație, persoane care au fost torturate de la începutul războiului, femei din toate categoriile sociale care devin foarte des uh, victimele acestor crime de război. Uh, Există foarte multe dovezi pentru um, violuri care sunt folosite ca armă de război pentru a putea distruge societatea siriană. Parlamentul European condamnă aceste crime de război, aceste crime împotriva umanității. Acum două zile, de exemplu, doamnelor și domnilor, am avut Ziua Internațională a Femeii pe care am sărbătorit-o în Parlament. Trebuie de aceea să avem grijă ca Uniunea Europeană să susțină organizațiile și persoanele să, care susțină femeile care au trecut prin asemenea traumă, să le susțină pentru a-și putea reconstrui viața. Femei care luptă împotriva acestor nedreptăți și împotriva acestor violențe și care ne ajută să punem aceste, uh, aceste infracțiuni pe hârtie pentru ca ele să poată să fie condamnate după aceea. Aș cere încă o dată eliberarea uh, purtătoarei premiului Saharov pe care o menționam înainte. Trecem acum la comunicările următoare. Doamna Francesca Baraciu a fost numită membru al uh, guvernului italian cu efect din 28 februarie 2014. Domnul Klaus Heiner Lene a fost numit de asemenea din 1 martie 2014 membru la Curtea de Conturi Europeană. Vreau să-i felicit pe amândoi pentru această numire. Parlamentul, în conformitate cu articolul 4 al regulamentului, constată vacanța acestor două mandate, începând cu 28 februarie 2014 și pentru domnul Lene de la 1 martie 2014. Mart, în conformitate cu articolul 74 al procedurii, uh, voi semna împreună cu președintele Consiliului 15 acte legislative care au fost uh, adoptate în procedura legislativă ordinară și titlurile acestor uh, acte vor fi publicate în procesul verbal al acestei reuniuni. Trecem acum la modificarea ordinii de zi mai precis și la adoptarea acesteia în conformitate cu articolul 137 a fost uh, adoptat acest uh, proiect final de ordine de zi. Nu am primit nicio propunere de modificare a ordinii de zi momentan. Astfel, uh, proiectul ordinii de zi este adoptat. Trecem acum mai departe la raportul domnului Marinescu și anume raportul anual pentru 2012 al Băncii Europene de Investiții. Îl salut pe președintele BEI, domnul Hoyer, care a venit astăzi la reuniunea noastră și dau cuvântul mai întâi raportorului domnul Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Banca Europeană pentru Investiții a beneficiat de o majorare de capital de 10 miliarde de euro, ceea ce facilitează alocarea adițională pentru perioada 2013-2015 a 60 de miliarde de euro pentru împrumuturi pe termen lung pentru proiecte europene banca trebuie să se asigure că își îndeplinește obiectivul de a genera